atât la colegii din Consiliu și la președintele Van Rompuy. A fost o onoare și o plăcere pentru mine să reprezint președinția irlandeză aici în Parlamentul European. Vă mulțumesc! Mulțumesc foarte mult, doamnă ministru. Astfel, această dezbatere se încheie și trecem acum la voturi. Aș dori să salut la tribuna goaspeților pe noul președinte al Comitetului Economic și Social, domnul Henri Malos. Bine ați venit, domnule Malos! Doamnelor și domnilor, trecem acum la votul secret cu privire la numirea unui membru al Comisiei Europene